Consiliului și al Comisiei cu privire la summitul UE-Rusia. O să dau cuvântul imediat în numele Consiliului domnului ministru Venizelos. Mulțumesc, κυρία președinte. Mulțumesc, doamnă președintă, domnilor și domnilor, stimați membri ai Parlamentului European. Deși această președinție a Consiliului nu va participa, nu participă la summitul între Uniunea Europeană și Rusia sau la summiturile cu alte state terțe, ne revine plăcerea deosebită de a vă informa ce se întâmplă la ce s-a întâmplat la summitul UE Rusia de săptămâna trecută. Această întâlnire a survenit într-un moment dificil, Sigur, din cauza crizei din Ucraina, dar am avut ocazia să discutăm în mod deschis o serie de aspecte fundamentale referitoare la relația dintre Uniunea Europeană și Rusia. Trebuie să transmită un mesaj clar că aceste lucruri trebuie să fie abordate în așa manieră încât acordul nostru de parteneriat să poată funcționa cu adevărat pe viitor. De ce? Pentru că avem abordări diferite atunci când e vorba de acest parteneriat estic, în ceea ce privește relația cu Ucraina și pe chestiuni comerciale, pentru că și acolo există puncte de fricțiune care cu ușurință al mintere ar putea fi rezolvate. Discuțiile au avut loc, s-au făcut o serie de angajamente sub aspiciile Organizației Mondiale a Comerțului. Și mai există și o serie de angajamente ce țin de respectarea drepturilor fundamentale și aceste angajamente trebuie să fie respectate. Am avut un, existat un dialog interesant cu domnul ministru Lavrov și am discutat și noi între noi, miniștrii de externe statelor membre, privind modul în care vedem viitorul relațiilor cu Rusia. La summit am avut un dialog deschis pe această temă și am dorit să salutăm intenția Federației Ruse de a participa la acest dialog. De altfel, știm că Rusia înțelege foarte bine care sunt problemele cu care ne confruntăm în relația noastră cu ei și înțeleg în același timp că și ei sunt interesați în continuarea cooperării cordiale și constructive cu Uniunea Europeană. Domnul comisar Füle a întreprins eforturi susținute și domnia sa va putea explica mai bine care au fost uh, concluziile acestor dialoguri. Eu aș dori să vă spun că pentru ambele părți este foarte clar că relația este una de interdependență. Uniunea Europeană este de departe uh, cel mai mare partener comercial al Rusiei, absorbim o mare parte a exporturilor lor și ei sunt al treilea partener comercial al Uniunii Europene după Statele Unite și China. Securitatea pe continentul pe care îl împărțim poate fi asigurată numai dacă Uniunea Europeană și Rusia cooperează îndeaproape. Deci, pornind de la această realitate, trebuie să spunem că relația de cooperare dintre Uniunea Europeană și Rusia în materie de politică externă a fost evaluată în termeni pozitivi pe parcursul acestui summit. Ambele părți au spus că am citit de vorba de cooperarea pe marginea programului nuclear a Iranului. Această cooperare a funcționat foarte bine și Rusia a salutat evoluția pozitivă a negocierilor 3 plus 3 în direcția unei soluții finale a acestei chestiuni a Iranului. De asemenea, ei și-au exprimat dorința de a continua această relație de cooperare cu Uniunea Europeană. În ceea ce privește Siria, Cooperarea cu Rusia s-a îmbunătățit semnificativ, mai ales în, con- în contextul Geneva 2. Uniunea Europeană a înțeles și a subliniat că e nevoie uh, de a se asigura și de a se oferi asistență umanitară Siriei și asta de altfel a fost contribuția noastră esențială atunci când a fost vorba și de intervențiile doamnei Ashton și de intervențiile ministrilor de externe ale statelor membre prezenți la summit. Situația din Ucraina a ocupat uh, o mare parte a dezbaterilor, dar n-a fost singura temă dezbătută. Rusia a propus un dialog tripartit pe marginea Ucrainei, însă Uniunea Europeană n-a acceptat această propunere pentru că relațiile bilaterale sunt relații bilaterale. Prin urmare, acordul de a demara negocieri bilaterale la nivel de experți pe marginea parteneriatului estic a fost un pas înainte, la fel și acordul de liber schimb și implicațiile acestor acorduri asupra Rus- economiei ruse. Sperăm că aceste întâlniri vor continua, sperăm că vom putea continua acest dialog constructiv Rusia-Uniunea Europeană și în lunile ce urmează și sperăm că asta ne va permite să facem progrese în pregătirea întâlnirii dintre iunie de la Sochi din acest an. A existat și o comunicare comună privind uh, problema terorismului de ambele părți. Am reiterat angajamentul nostru de a răspunde la amenințarea terorismului cu metode ce decurg din respectarea statului de drept și a drepturilor omului. Onorați membri ai Parlamentului European, acest summit uh, nu promitea să fie unul ușor, însă am avut ocazia să discutăm cu onestitate și considerăm că și omologii noștri au dat dovadă de sinceritate și de deschidere. Deci a fost un moment potrivit pentru a repune în mișcare relațiile noastre, pentru că sunt chestiuni pe care le putem rezolva doar printr-o cooperare strânsă. Prin urmare, atât Uniunea Europeană cât și Rusia au un interes comun în a lucra împreună. Sigur, asta nu o să ne împiedice să vorbim pe șleau atunci când acest lucru se impune. Cred că am reușit să ne atingem ambele obiective uh, stabilite pentru acest summit de săptămâna trecută. Vă mulțumesc! Doamnă președintă. Rola al comisariu Fiule. Da, acum cuvântul domnului comisar Fiule. Thank you. Mulțumesc, domnul președinte. Stimați eurodeputați, vă mulțumesc pentru această ocazie de a vă informa în legătură cu cel de-al 32-lea summit dintre Uniunea Europeană și Rusia, care a avut loc uh, pe 20 uh, ianuarie la Bruxelles. Acesta a fost un moment uh, definitoriu pentru relațiile dintre Uniunea Europeană și uh, Rusia. Președintele Putin și președintele Barroso au fost foarte uh, clari, spunând că această întâlnire nu era de tipul business as usual, ci a fost o întâlnire prietenoasă legată de sensul și direcția acestui parteneriat strategic. Summitul așadar a presupus anumite uh, întâlniri de principiu, uh, prânz într-un format extins uh, care a inclus și pe doamna um, Ashton și pe domnul Lavrov. Au fost trei aspecte fundamentale pe care le-a subliniat foarte clar în Europeană la uh, aceste discuții foarte deschise. Mai întâi, Presiunea Rusiei asupra partenerilor noștri din Est este inacceptabilă. Vecinii noștri comuni trebuie să fie liberi să decide pentru ei uh, ce asocieri politice și economice își uh, doresc. Uniunea Europeană a subliniat foarte clar faptul că se așteaptă ca Rusia să respecte uh, alegerile făcute de partenerii noștri și să nu interfereze cu semnarea unor acorduri de asociere sau acorduri de liber schimb cuprinzătoare Uh, în cazul Georgiei și Moldovei uh, de anul acesta. În urma accesul uh, aderării Rusiei la OMC în august 2012, Rusia nu și-a respectat angajamentele. Suntem preocupați de un număr sporit de măsuri de protejare a comerțului care afectează afacerile din Uniunea Europeană. De fapt, acum Rusia reprezintă un lider, lider global în acest Uh, în acest uh, domeniu. Uh, Rusia a fost cea care a introdus o treime din totalul măsurilor protecționiste pentru comerț. În al treilea rând, există anumite angajamente pe care Rusia nu le respectă, mai ales în domeniul drepturilor omului. Pentru a beneficia uh, și pentru a putea dezvolta uh, parteneriatul nostru strategic trebuie să uh, construim uh, mai multă încredere, ori asta se poate face doar dacă ne onorăm angajamentele. Rusia a fost gata să se implice într-un dialog uh, deschis și franc în legătură cu aceste subiecte. De asemenea, Rusia a dus în discuție anumite preocupări uh, sau îngrijorări legate mai ales de energie. Președintele Putin a spus că Rusia nu are o problemă de principiu cu parteneriatul estic, însă a adus în discuție mai multe îngrijorări economice uh, care, cu toată sinceritatea, sunt discutabile. Uh, a spus că vor exista consultări bilaterale la nivel uh, tehnic pentru a aborda anumite chestiuni pe care partea rusă uh, le-a dus în discuție în legătură cu ceea ce ei consideră că ar putea să presupună niște consecințe economice eh, negative eh, ale acordurilor de liber schimb eh, pentru economia rusească. Rusia a promis că se va implica în consultări pentru posibilitatea unui nou acord între Uniunea Europeană și Rusia și sperăm să putem relansa negocierile la următorul summit în iunie dacă există suficient material pentru un acord care să aibă sens. În ce privește Siria și Iranul, aceste state au fost discutate. Am discutat cooperarea din domeniul contraterorismului și am adoptat decizii în acest sens. Vă mulțumesc pentru cooperare. Doamna președinte, Mulțumim. Acum au cuvântul oratorii numele grupurilor politice din partea PPE-ului, domnul Broc, un minut și jumătate. Stimate domnule președinte al Consiliului în exercițiu, domnule comisar, permiteți-mi să vă spun o propoziție încă de la început atâta timp cât statele membre din Uniunea Europeană nu vor vorbi cu o singură voce în ceea ce privește politica față de Rusia, nu putem să spunem că există o politică față de Rusia în UE. Da, și noi vom fi atunci pierzători în acest joc. Aceasta o spun și în contextul Ucrainei, de exemplu, și alte chestiuni. Cred că concurența unor state europene în fața Moscovei, pentru că consideră că în politica energetică pot să facă o chestiune separată, nu servește deloc ci trebuie să se găsească puterile împreună. De asemenea, vreau să spun că relațiile cu Rusia trebuie să fie pozitive, pentru că avem până la urmă interese comune și Rusia are interese comune cu Uniunea Europeană și cred că numai dacă Rusia poate să aibă o dezvoltare economică cum trebuie și nu se bazează numai pe uh, vânzarea de mărfuri, uh, numai atunci poate să se dezvolte cum trebuie pentru ca să poate să avanseze. Și aceasta nu se poate face decât în cooperare cu Uniunea Europeană. Interesele comune, care pot fi și de interes de tip strategic, uh, sunt de asemenea importante, dar aceasta arată că dacă vrem să avem un parteneriat strategic, vrem un nou acord de parteneriat cu Rusia, trebuie să știm că trebuie să ne comportăm uh, cum trebuie cu toții față de vecini. Nu se poate ca state care sunt independente și sunt independente în deciziile lor și să poată să accepte ca deciziile despre ele să se ia la Berlin, la Bruxelles, la Londra sau în altă parte. De aceea nici nu putem, în ceea ce privește Ucraina, de exemplu, sau să facem presiuni pe Moldova și Transnistria sau Armenia, să facem presiuni deci pe aceste țări care nu corespund, de fapt, uh, acestor principii, care de fapt nu respectă principiul de vecinătate, trebuie să știe Rusia, așadar că statele suverane trebuie să fie recunoscute și nu trebuie să fie discriminate, nu trebuie să fie călcate în picioare drepturile omului și opoziția călcată de asemenea în picioare de către guvern. Cred că dacă așa ar fi, atunci am avea o colaborare bună, dar cred că suntem departe de acest model și sper ca Sochi să nu fie numai un moment de pauză în această tensiune, ci să putem să folosim acest eveniment pentru ca Europa și Rusia să poată să facă progrese împreună. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum în numele grupului SD, domnul Rocek, un minut și jumătate. Președinte, minister, commissioner, it's been already said. Doamnă președinte, domnule ministru, doamnă comis, domnule comisar, s-a spus că avem interese comune cu Rusia. Suntem vecini, Rusia e membru permanent în Consiliul de Securitate ONU, situația din Siria, Afganistan, Iran, chestiunea nucleară, toate ne arată că e nevoie de cooperare. De aceea vrem să avem un parteneriat strategic cu Rusia și ne strădim și în direcția unui spațiu economic comun. Ani și ani de zile am încercat să aducem Rusia în Organizația Mondială a Comerțului. Acum, după un an, de membru de plin, vedem că Rusia nu-și respectă angajamentele. Dacă ne uităm la politica de vecinătate, vedem presiuni inacceptabile asupra vecinilor noștri comuni. Și e bine că la summit ați subliniat aceste chestiuni. Da, vrem cooperare cu Rusia. Vrem un parteneriat strategic. Vrem să mergem mai departe. spre un acord ambițios și de amploare, însă aceste lucruri trebuie să se facă pe baza încrederii reciproce. În primul rând, Rusia trebuie să-și respecte angajamentele asumate, trebuie să respecte acordurile pe care le-a semnat. De acolo vom putea merge mai departe. Da, nu e ușor. Din motiv, e greu, trebuie să fim ferm, dar în același timp nu ar trebui să scăpăm din vedere viziunea ținta pe care am avut-o atunci când am avut în vedere acest partener strategic cu Rusia. Vă mulțumesc! Mulțumim! Din partea ALDE, Oiland un minut, doamna Oiland un minut jumate. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Consar, poate fi foarte succintă, spunând doar în două cuvinte faptul că relația dintre Uniunea Europeană și Rusia nu arată bine. Însă, dacă ne gândim la trecutul relațiilor uh, noastre, din păcate ele și-au pierdut din potențial. Au existat anumite progrese și avem niște legături economice destul de strânse, dar uh, uh nu se îmbunătățesc aceste relații. Deteriorarea drepturilor omului e o situație inacceptabilă, apoi uh, presiunile uh, asupra partenerilor noștri estici la fel, încălcarea drepturilor uh, OMC tot așa. Practic, uh, Rușii nu au reușit să îmbunătățească situația. Starea relațiilor noastre a fost și motivul pentru care formatul summitului Uniunea Europeană-Rusia a fost modificat și în loc să existe două, două zile cu sesiuni de lucru și o cină, uh, practic uh, întâlnirea s-a purtat doar pentru câteva ore cu ușile închise. Acest for uh, a tras atenția la chestiunile care trebuiau analizate și rezolvate și sperăm uh, că Comisia a reprezentat bine uh, aceste așteptări. În ceea ce privește uh, ac- uh, acțiunile uh, uh, politice din, de, de la Moscova ele nu se vor schimba înainte de Jocurile Olimpice de la Sochi. Rusia sperăm că nu va interveni în Ucraina, dar e clar că trebuie să fim realiști, să ascultăm pe cei din Ucraina, Georgia și Moldova, care se tem foarte tare că ar putea apărea probleme în aceste regiuni uh, după uh, Jocurile Olimpice. Trebuie să semnăm cât se poate uh, repede uh, acordul de uh, asociere cu Georgia, Ucraina, uh, cu Georgia, Moldova și sperăm și cu Ucraina. Mulțumesc. Mulțumim din partea vezilor domnul Schulz un minut. Comisar, Stimate domnule comisar, stimați colegi, curtimea acestui summit dintre Uniunea Europeană și Rusia cred că este total disproporționată cu rezoluția noastră foarte lungă, care conține însă și foarte multe puncte pe care le avem deja pronunțate în alte momente și în alte documente. Aceasta este un motiv, un, un, un uh, un model și în același timp un exemplu pentru felul cum batem pasul pe loc, de fapt. Și cred că dacă avem atât de puține să ne spunem așa cum s-a văzut la summit, poate că ajunge să avem un document mai scurt. Am avea nevoie de un parteneriat strategic, dar nu avem un parteneriat strategic. De fapt, singurul lucru pozitiv uh, care s-a văzut la acest summit este că președintele Putin a hotărât uh, să înceapă negocierile despre un nou acord de cooperare și uh, un acord comercial. Sperăm că aceasta să se realizeze. Domnul Putin dorește de la Lisabona la Vladivostok o zonă de liber schimb și întrebarea ar fi atunci de ce nu dorește o zonă de liber schimb de la Lisabona până la Kiev, deci o blochează cu atâta înverșunare. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum în numele CR are cuvântul domnul Migalski pani przewodnicząca! panie komisarzu! domnule comisar discuția a durat uh, trei ore și nu două zile. Asta ne arată care este relația dintre Uniunea Europeană și Rusia. Ne arată cât de mult s-a deteriorat. Asta e vestea proastă. au existat dispute continue despre Siria, despre Ucraina, despre drepturile omului, menționate și de dumneavoastră. Rezoluția pe care o discutăm astăzi nu ia în calcul suficient aceste lucruri. Mă bucur că totuși se regăsesc anumite lucruri acolo, condamnarea tratamentului uh, aplicat statelor din zona lor de influență, țărilor din, particip, din parteneriatul estic. Ei văd acolo zona lor de influență. Deci această condamnare e bună. Bun e și apelul la Rusia de a-și deschide arhivele. Lucru important pentru țările care au fost sub ocupație sovietică. E un act de reparație pentru acestea. Tot important este apelul de a nu mai folosi arma energetică în lupta politică. Știm că Rusia tinde să facă asta. Își folosește politica energetică pentru a influența pe ceilalți. Și de asemenea, interesant în această rezoluție este opoziția noastră la modul în care abordează ei sancțiunile economice. Însă ce lipsește din text e, în primul rând, exact lucru spus de domnul comisar. E o problemă cu aceste grupuri de lucru care urmează să fie desemnate, grupul de lucru UE-Rusia care urmează să supervizeze relațiile dintre Uniunea Europeană și statele din parteneriatul estic. E un arbitraj suplimentar și nu-i văd logica văd că uh, scuturați din cap. Uh, mă interesează, domnule comisar, să văd care e răspunsul noastră. Apoi, nu s-a spus nimic despre Sochi. Boicotul politic și lipsirea lui Putin de posibilitatea de a-și promova regimul prin acest eveniment uh, sportiv. Mulțumim. Și acum pentru GUE, un șolț, un minut. Frau Präsidentin. Stimată doamnă președinte, stimate domnule președinte al Consiliului, domnule comisar, președintele Comisiei Barroso a vorbit cu cuvintele lui Dostoevski la summit și a vorbit despre încredere reciprocă, ceea ce este bine, însă în același timp ar trebui să accepte că logica după care merg acum relațiile dintre Uniunea Europeană și Rusia este cea dinte pentru dinte, la început numai pe conținut, acum însă și în formă. Ultimul summit a fost, de fapt, ca un fel de scală între două zboruri. S-a vorbit un pic, da, unii cu alții, dar ceea ce este mult mai îngrijorător și ceea ce, în mod evident, este clar, este tot ce nu s-a vorbit la summit. Nu s-a spus, de exemplu, nimic despre cu adevăratele probleme acum, despre spirala um, de amenințări și potențiale amenințări din scuturi și rachete, de exemplu a fost un summit care e ca o valiză fără, fără mâner, o valiză pe care poți să o car, nu poți să o car, deși este acolo, așa a spus BBC-ul, de exemplu. Aceasta este și problema. Ministrii de externe al Uniunii Europene și comisii, colegii de la Comisie au pleca de la idei uh, despre ceva comun și în același timp uh, nu au reușit să, reușe, să obțină așa ceva. Și ca să rămânem la Dostoevski, doamnă președinte, în Frații Karamazov uh, el a scris că un realist nu crede în minuni, atâta timp cât nu este credincios. Așadar, minunile trebuie să fie create. Nu pot decât să cer Consiliului și Comisiei ca până la următorul summit să, de, să pregătească o foaie de parcurs cu astfel de idei. Mulțumesc! Per... Mulțumesc și acum pentru neafiliați, domnul Stadler, un minut. Frau Präsident, Doamnă președinte, acest summit a arătat un lucru și aceasta s-a văzut de fapt și în ultimele săptămâni și luni. Politica Uniunii Europene față de Rusia a eșuat colosal au încercat să se coopteze Ucraina împotriva Rusiei și nu am reușit. De fapt, am încercat să le facem promisiuni ucrainienilor, nimic concret, însă, din păcate, bineînțeles că lucrurile n-au mers. Astăzi sunt membrii în Uniunea Comercială Rusă. Am avut parlamentari armenieni aici și am discutat despre aceleași probleme, unde se face presiune. Și ni s-a spus că nu s-a făcut nicio presiune, ni s-a spus că s-au făcut oferte concrete. Uniunea Europeană nu ne-a făcut niciodată o ofertă concretă ca Rusia. Ei ne-au propus lucruri concrete într-o jumătate de oră, au spus armenii. Uniunea Europeană în ani de zile nu a reușit același lucru și aceeași problemă o avem și în Ucraina. Deci dacă vrem o Uniune Europeană puternică, de ce nu arătăm puterea Uniunii Europene aici? De ce din cazul Timoșenko s-a creat o criză de stat, astfel încât în final uh, guvernul ucrainean a ajuns la concluzia că nu se știe exact despre ce negociem cu Uniunea Europeană dacă noi de fapt suntem aproape de faliment și nu suntem gata să finanțăm următorul buget. Păi atunci să mergem acolo la ăia care ne dau banii și 15 miliarde a pus Rusia în câteva ore pe masă. Aceasta este diferența și de aceea Uniunea Europeană la această politică a jocurilor de înverșurare răzbunare împotriva Rusiei sunt, a, a făcut, n-a făcut deloc progrese și, din păcate, Rusia nu este un oponent, ci este un partener, ceea ce nu s-a înțeles. Mulțumesc. Uh, Stad... Mulțumesc, domnule Schiller. Acceptați uh, un cartonaș uh, albastru? Aveți un cartonaș albastru, da. Da, domnule Stadler, sunt de acord, uh, de fapt cunosc, îmi cer scuze, uh, poziția partidelor dumneavoastră și nu-mi plac deloc aceste poziții. Până acum, în dreapta austriacă, nu am avut senzația că dumneavoastră vreți să duceți banii uh, contribuabililor către Europa de Est, de exemplu. Și nici nu mi s-a părut că se dorește aderarea Uniunii Europe- Ucrainei la Uniunea Europeană, pentru că, de fapt, despre aceasta este vorba, nu? Stimate domnule Lambsdorff, într-adevăr, mă așteptam la întrebarea dumneavoastră. Dumneavoastră ați spus chiar, citez, este un eșec colosal uh, politica Uniunii Europene în Rusia. Însă dacă știu de la început că nimeni nu este gata să pună banii pe masă, de ce încerc să iau țări să le atâț împotriva Rusiei? De ce le reproșez rușii, rusilor că se amestecă în anumite țări? când uh, foarte mulți membri din Parlament sau alți uh, reprezentanți ai unor state încearcă să provoace. Dacă știu că n-am nimic de oferit, de ce să provoc? De ce să atât uh, ceea ce facem noi acum cu Rusia? E mult mai rațional atunci să vedem ceea ce putem să ne permitem și după aceea să încercăm să găsim un partener în Rusia și nu un oponent. Grație. Mulțumesc. Acum doamna Omen Reuten are cuvântul un minut și jumătate. Dat is al door een paar mensen gezegd de eu rusland top die nam Doamnă președinte, mai multe persoane au spus deja asta, și anume că summitul UE-Rusia a demonstrat în principiu cât de reci sunt relațiile dintre Uniunea Europeană și uh, Rusia. În uh, rezoluția pe care am tratat-o ieri am înaintat mai multe recomandări care ar putea să ajute pentru că am putea să ne exprimăm uh, pe o singură voce în relația cu Rusia. În această relație putem vedea ce s-a întâmplat uh, din perspectiva restricțiilor comerciale impuse de Rusia și din perspectiva nerespectării drepturilor omului. Toate aceste elemente au dăunat relației uh, noastre, ca să nu vorbesc despre drepturile um, homosexualilor și socii. Nu prea am speranțe din uh, perspectiva rezultatelor acestui summit, însă Rusia este și a trebuit să fie unul dintre cei mai importanți parteneri pentru Uniunea Europeană, dar nu doar pentru Uniunea Europeană, ci și pentru întreaga regiune, pentru vecinii noștri și politica noastră de vecinătate. E un partener care ar trebui să fie bun pentru noi și pentru vecinii noștri, iar pentru a obține o relație bună ar trebui să facem mai multe. Domnul Stadler uh, a spus bine ce a spus și anume că trebuie să fim mai duri. Dar uh, cred că avem nevoie de un dialog uh, deschis, trebuie să discutăm despre problemele acestea împreună pentru a vedea cum am putea găsi soluții comune. Mulțumesc! Mulțumim. Domnul Fleckenstein, un minut și jumătate. Frau äh, Stimate domnule președinte, stimate domnule ministru. Parteneriatele strategice înseamnă obiective comune și responsabilitate comună. Și în nevoie, în cele trei ore de nevoie în acest summit, s-a văzut foarte clar cât de necesar este ca ambele părți să discute una cu alta despre aceste obiective pentru că le caut aceste obiective dacă nu le mai găsesc sau dacă, de exemplu, vor o răspundere comună de asemenea. Mi s-a părut cam puțin, într-adevăr, dar uh, pe de altă parte a fost foarte clar prin uh, acordul de cooperare am putea poate să facem progrese dacă există bunăvoință. Dacă vorbim despre discuțiile care au avut loc în ceea ce privește PEV, putem eventual, de exemplu, să mai clarificăm lucrurile, dar se pare că nu a fost suficient ceea ce s-a făcut la acest summit. Un proiect comun este o luptă împotriva terorismului, de exemplu. Din păcate însă nu am vorbit despre liberalizarea vizelor. Nu e vorba de un gest prea generos, după părerea mea, pentru că acesta ar fi fost un gest de care profitau ambele părți. Poi mâine încep Jocurile Olimpice de la Sochi. Mă bucur că mai multe sute de mii de tineri se vor întâlni acolo și sper că vor putea să petreacă un timp frumos împreună. Și poate dacă de la noi merge cineva acolo, nu putem decât să le spunem celor care se duc să vorbească cu tinerii din Rusia, să le povestească cum este la noi, să vorbească cu ei despre cum lucrează ONG-urile, despre felul în care sunt tratați LGBT și despre ceea ce facem noi aici. Și dacă facem acest lucru, probabil că obținem mai mult decât cu această, cea de-a 121-a rezoluție pe care o votăm mâine. Mulțumesc! Gra. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Lambsdorff. Un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. S-a întrerupt microfonul. Se folosește un cuvânt în Rusia pentru guvern, însă se zice vlast la guvern, de fapt, deși există și alt cuvânt. Vlast înseamnă puterea. Aceasta este ideea cum înțeleg rușii guvernarea, puterea și puterea joacă un rol și în relația cu Uniunea Europeană. E vorba de putere aici. Acest summit nu a fost un summit, a fost o coborâre de pe summit și trebuie să existe în fine și o coborâre de la această retorică. Pentru că nu putem să vorbim de un parteneriat strategic cu Rusia, pentru că nu este așa ceva. Rusia nu este un partener, ci este un concurent strategic. Atâta este de simplu. Faptul că există cooperări pe energie, pe antiterorism, e clar. Dar, așa cum a spus-o și colegul meu Fleckenstein, unde sunt valorile comune, unde sunt obiectivele comune pe care le necesităm pentru o parteneri, un parteneriat strategic și cu siguranță Ucraina a arătat acest lucru foarte clar. Ceea ce arată că trebuie să fim mult mai realiști atunci când tratăm această problemă. Trebuie să vorbim realist cu rușii și în același timp să fim foarte realiști atunci când vorbim de uh, Ucraina, pentru că nu putem să-i oferim uh, un statut de membru. Trebuie să păstrăm un status quo și avem nevoie de un parteneriat în politica externă, avem nevoie de o promovare a drepturilor omului în politica internă, avem nevoie de cooperare uh, Uh, economică, aceste obiective pot duce la un moment dat la un parteneriat strategic, dar astăzi cu siguranță nu suntem încă la acest moment. Rusia, de fapt, este o putere status quo care toate conflictele Abhazia, Transnistria dorește să le continue, dorește să le păstreze, așa cum au făcut-o și cu Ucraina. Noi vrem o integrare euroatlantică, nu se poate face decât printr-un dialog, dialog realist și printr-o viziune foarte clară. Mulțumesc! Grazie, onorevo. Mulțumesc, domnul Piotrovski, acum un minut. Dziękuję bardzo. W przedłożonej... Mulțumesc foarte mult. În proiectul de rezoluție al ECR-ului pe marginea summitului UE-Rusia, la punctul 1 notăm că summitul a fost unul de mică amploare. Și asta ne arată, de altfel, cât de problematică este cooperarea noastră. A fost foarte scurt și asta din cauza faptului că rușii au blocat participarea Ucrainei la, participa- la parteneriatul estic. Vedem că rușii au avut de câștigat. Imediat după summit, rușii au spus că vor sista importul de carne de porc din întreaga Uniune Europeană. Îl aș întreba pe domnul comisar și pe doamna Ashton ce o să facă în acest caz? Care va fi reacția noastră? Până acum am fost pasivi. Și vedem acum rezultatele pasivității dumneavoastră. Vă mulțumesc. Mulțumim, spune doamna președintă. Urmează domnul Hockmark, un minut. Intervenție fără microfon Nisanu. sală. Madam Speaker, first of all, um, Doamnă președinte, mai întâi trebuie spus că Rusia trebuie să își desecretizeze arhivele pentru că asta înseamnă o deschidere pentru o mare parte a istoriei europene. În al doilea rând, Rusia niciodată nu va putea să joace rolul de plin în Europa ca și partener european dacă nu acționează ca un partener, ci, uh, din contră, dacă își amenință vecinii. Dar dacă face asta, atunci își va limita propriile oportunități de a acționa în Europa și va trebui să înțelegem că va uh, trebui să profităm de dependența noastră, uh, pentru că asta înseamnă comerț, uh, cunoaștere, gestionare și așa mai departe, alte elemente care se includ în cooperare pentru a putea ajunge undeva și asta în vară, trebuie să fim foarte fermi. Rusia trebuie să-și uh, să accepte suveranitatea vecinilor săi, trebuie să accepte dreptul cetățenilor săi la libertate. Și pentru a fi partener trebuie să acționeze ca atare. Vă mulțumesc! Acceptați un uh, cartonaș albastru? Da, absolut, spune domnul Hochmar. Höckmark. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să ne întreb pe domnul Höckmark. Carta energiei și uh, negocierile OMC au arătat că există interes din ambele părți să avem o relație bună unii cu ceilalți. Ce părere aveți despre diferențele de preț însă în domeniul energetic între Rusia, Ucraina și Europa? Credeți că aceasta poate pe viitor să fie o bază de parteneriat serios? Domnule președinte, aș dori să mulțumesc pentru această întrebare. Cred că Rusia trebuie să accepte toate regulile OMC. Dar, de asemenea, trebuie să fie deschisă în ceea ce privește politica sa energetică. Câtă vreme Rusia folosește politica sa energetică ca mijloc de uh, a influența alte state și alte națiuni, uh, pentru a submina democrația în aceste națiuni. Câtă vreme face asta, nu va beneficia complet de toate resursele pe care le are această țară, nu va beneficia de toate resursele pe care le avem noi în Europa. Așadar, Rusia trebuie să respecte regulile fundamentale din perspectivă economică, va trebui să înceteze uh, boicotarea și sancționarea altor state. Vă mulțumesc! Grazie, onorevole Cashman, un minut. Domnul Cashman, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Am să mă concentrez pe cazurile de încălcarea drepturilor omului din Rusia. Ceea ce face domnul Putin este inacceptabil. Atacurile împotriva lesbienelor, a homosexualilor, a transexualilor, inacceptabile. Sper că sportivii noștri își vor exprima poziția la Sochi, dar condamn sponsorii Jocurilor Olimpice am să-i boicotez eu pe acești sponsori începând de acum chiar cu compania Visa. Doamnă președintă, nu în numele meu. Uh, Mr. Cashman. Domnule Cashman, un cartonaș albastru pentru dumneavoastră, acceptați? Mulțumesc că ați acceptat solicitarea mea de a pune o întrebare. Sprijin un boicot politic împotriva jocurilor de la Sochi, însă m-au surprins argumentele noastre. Această dimineață, când grupul nostru politic a criticat unul dintre președinții care, în opinia noastră, a încălcat regula de procedură, atunci dumneavoastră ați luat o poziție absurdă spunând că noi am criticat-o pentru că e femeie. Acum apărați minorități cum ar fi lesbienele și homosexualii. Nu vă preocupă și alte lucruri, și numai astea sunt importante. Intervenție fără microfon din sală. accept întrebarea uh, colegului, care de fapt e o afirmație. Mă gândesc non-stop la sex și la discriminare sexuală. Nu o să mă opresc niciodată. Tot timpul o să vorbesc de discriminarea sexuală. Niciodată nu o să permit ca tirania majorității să oprime o minoritate. Și aș aminti distinsului coleg care vine dintr-o țară care a cunoscut oprimarea și ocuparea sovietică. Vă amintesc că apărarea libertăților civile este o valoare supremă, este testul unei democrații funcționale, așa că n-am să mă opresc niciodată din a vorbi despre aceste teme. Vă mulțumesc. Președinta, mulțumim. Urmează domnul Wojciechowski, un minut. Stosunkach Unia europejska Rusia nie może... Mulțumesc. Doamnă președinte, în relațiile dintre Uniunea Europeană și Rusia nu putem să uităm ce s-a întâmplat pe 10 aprilie 2011 la Smolensk, când s-a prăbușit uh, un avion, iar președintele Poloniei și-a pierdut viața împreună cu alte 95 uh, de persoane importante. Nu au fost explicate în totalitate până acum cauzele acestui dezastru, iar ancheta încă continuă în ciuda uh, diverselor solicitări din partea Poloniei. Autoritățile rusești uh, refuză să înapoieze Poloniei uh, cutia neagră care a înregistrat respectivul zbor. De asemenea, refuză să returneze Poloniei rămășițele uh, avionului și nu vor să dezvăluie cauzele dezastrului. De ce fac acest lucru? De ce au refuzat să ofere aceste uh, elemente uh, Poloniei? Eu cred că Uniunea Europeană ar trebui să solicite ca cutia neagră a acestui uh, avion și rămășițele sale uh, să fie returnate Poloniei, cedate Poloniei, pentru a putea să se explice tot misterul din spatele acestui uh, accident. Vă mulțumesc. Doamna Gianacu, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Relațiile dintre Uniunea Europeană și Rusia nu sunt bune. Acesta este un lucru sigur și aceasta se vede nu numai din cauza summitului de trei ore, pentru că știm că a fost foarte scurt, știm cu toții care sunt problemele, știm problemele cu drepturile omului, dar și alte probleme pe care nu o să putem să le rezolvăm așa de repede. După părerea mea, aceste lucruri sunt destul de grave, dar trebuie totuși să ne uităm la lucruri din perspectiva Uniunii Europene. Ar trebui să cerem mai multe și de la noi, pentru că drumul către democrație este un drum foarte lung. Și cred că întrebarea care se pune este cum suntem noi gata să colaborăm cu Rusia. După părerea mea, Există această frică și în alte țări. Trebuie însă să facem mai multe eforturi. Dacă plecăm de la premiza că Statele Unite, ca reprezentant al Occidentului, colaborează cu Rusia sau țări mari în Uniunea Europeană, precum Germania, au relații cu Rusia, atunci trebuie să știm despre ce Uniune Europeană vorbim acum. Dacă vrem ca Rusia să țină cont de noi în calitate de Uniune Europeană, trebuie să fim uh, și să avem o politică europeană și nu o politică a statelor membre. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Tabadi, un minut. Grazie. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc. Așadar, trebuie să evităm să pierdem totul în uh, această ecuație, tot ceea ce este realist. Ar trebui să putem să avem o abordare realistă. În ceea ce privește marja de acțiune a Uniunii Europene, uh, trebuie să ne gândim că nu e bine să începem un nou război rece cu Rusia. Sunt absolut de acord cu toate criticile pe care le-ați explicat, dar nu putem să ne formăm o politică împotriva Rusiei. Putem doar să ținem cont de toate um, elementele geopolitice. O politică durabilă și care să aducă și avantaje, o relație strategică, așa cum a spus-o domnul Lambsdorff și domnul Brock uh, înainte, uh, și pe care au criticat-o însă, din păcate, pe nedrept. Nu are nicio altă alternativă. Cel puțin, uh, ia uitați, la Ucraina ce s-a întâmplat. Reprezentanții Uniunii Europene ar trebui să se așeze la aceeași masă cu Rusia și cu reprezentanții opoziției și cu Ucraina. Pentru că în timp ce noi discutăm aici, se destramă o țară în apropierea Uniunii Europene, o țară de 60 de milioane de persoane. Mulțumesc! Grazie. Mulțumesc. Acum domnul Milan Mon, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Face plăcere deosebită să aud că a avut loc acest summit UE-Rusia, în ciuda diferențelor de opinii. Uniunea Europeană nu poate trece cu vederea un vecin atât de important. Relațiile comerciale și de altă natură sunt atât de importante. Rusia este un protagonist global major și unul dintre scopurile acestui summit a fost să ducă mai departe proiectul de acord de asociere pe care l-a propus Uniunea Europeană. Însă, desigur, toate aceste lucruri nu pot fi abordate în mod izolat. Trebuie să respectăm suveranitatea tuturor statelor implicate și a celor din parteneriatul estic și sper că în lunile ce vin o să facem progrese în direcția acestui acord bilateral. Dacă așa vor merge lucrurile, atunci se va dovedi că acest summit a întărit într-adevăr cooperarea dintre noi în materie și de contraterorism. Relația dintre Uniunea Europeană și Rusia ar trebui să fie una bună, în adevăratul sens al cuvântului. Rusia ar trebui să poată să găsească o cale de a coopera cu Uniunea Europeană pe bază obiectivelor și valorilor comune, însă, din păcate, în momentul de față, acest viitor pare a fi îndepărtat. Vă mulțumesc. Urmează domnul Sarius Molski un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Uniunea Europeană și Rusia s-au uh, găsit uh, față în față atunci când Rusia a pus uh, în discuție uh, parteneriatul estic uh, al Uniunii Europene. Deja e clar că au existat uh, anumite conflicte în această relație. Rusia nu poate acționa împotriva Uniunii Europene, împotriva valorilor Uniunii Europene și în același timp să profite de parteneriatul său strategic cu Uniunea Europeană. Cred că întrebarea e oare acest parteneriat mai este strategic dacă nu există obiective comune sau valori comune. Summitul a fost un fel de dialog al surzilor. Summitul acesta a fost uh, umbrit de presiunea de neacceptat și rușinoasă a Rusiei asupra Ucrainei atunci când a încercat să o împiedice să intre într-un acord de asociere cu Uniunea Europeană. Luna trecută ne-a demonstrat uh, faptul că Rusia are o poziție negativă față de uh, parteneriatul estic și față de opțiunea europeană a Ucrainei. Rusia trebuie împiedicată să se amestece în treburile interne ale suveranei uh, Ucraina uh, și uh, să nu uităm și de încălcarea actului final de la Helsinki și să nu uităm nici de denuclearizarea Ucrainei. Trebuie să găsim o soluție pentru că dacă nu, chiar și jocurile de la Sochi s-ar putea să nu se afle sub uh, copola unor uh, inițiative care privesc pacea și cooperarea. Mulțumesc, domnul Mitras. Un minut. Da. Mulțumesc, doamnă președinte. Este foarte dificil să avem o evaluare pozitivă a acestui summit recent cu Rusia. Nu sunt de acord cu opinia președintelui Barroso, care a spus că relațiile dintre UE și Rusia au fost un moment important. Sunt foarte uimit de natura abstractă a acestui summit, care nu a reușit să discute, de fapt, despre nicio chestiune tangibilă, concretă, cum ar fi, de exemplu, conductele de gaz sau uh, OMC, accesul la rețelele de gaz, sau taxe suplimentare pe camioanele din Europa. Embargoul recent pe um, importul de carne de porc din Uniunea Europeană, de asemenea, nu a fost un subiect de discuție. Vreau să vă amintesc că acum șase luni Rusia a plasat un embargo pe importul de vite, de porc și de uh, alte produse, ceea ce seamănă mai degrabă cu un război comercial și nu cu un parteneriat strategic avem, poate, nu avem destul curaj pentru a putea să intrăm în acest parteneriat și să, pentru a-l combate. Nici măcar nu putem să afirmăm faptul că Rusia nu poate să ajungă la un acord cu Uniunea Europeană pe Ucraina, pentru că Rusia nici măcar nu a trimis pe nimeni la uh, discuțiile din uh, Grecia sau din Cipru. Care este deci viitorul parteneriatului strategic? Chiar trebuie să folosim aceleași reguli acum? Grazie. Mulțumesc. Domnul Nemski, un, cuvânt, un minut. Уважаеми дами и господа, уважаеми господин комисар, срещата на върха... Mulțumesc, doamna președintă, domnule comisar. Rusia a dat un mesaj clar. Relațiile sunt de interes comun și, după cum a spus și domnul Barroso, aceste relații sunt prea importante pentru a ne face să trecem cu vederea diferențele dintre noi. Important pentru noi este respectarea drepturilor fundamentale ale omului. Parteneriatul strategic între Uniunea Europeană și Rusia trebuie să respingă această gândire în bloc și să asigure respectarea drepturilor partenerilor de a-și exprima liber decizia. Pentru Bulgaria, ca stat membru al Uniunii Europene, este deosebit de importantă adoptarea unei politici energetice europene care ar priva Rusia de posibilitatea de, ex- de exercita presiuni politice prin intermediul instrumentarului energetic. În această politică energetică comună, Bulgaria ar vedea un instrument comun important care ar garanta interesele naționale și posibilitatea de a ne elibera de povara istoriei în acest caz. Președinta, avem foarte multe solicitări la Catch the Eye. Așadar, vă rog frumos să respectați un minut care vă este disponibil. Domnul Știr are cuvântul mai întâi. Mulțumesc, doamnă președinte Relațiile cu Rusia au fost întotdeauna și vor rămâne în continuare foarte importante pentru securitatea Europei. Faptul că Uniunea Europeană este prima Uniune comercială, faptul că Rusia este al treilea partener comercial al Uniunii Europene arată acest lucru, dar și alte domenii precum lupta împotriva terorismului sau uh, situația din uh, sud-estul Europei, unde pentru prima dată uh, Trupele ruse împreună cu uh, trupele din uh, Europa, cu NATO, au acționat împreună. Însă atitudinea Moscovei în uh, cazul Ucrainei a arătat și că Rusia este gata să își forțeze poziția în pofida intereselor unor state independente precum Ucraina și dorește să decidă singură care este rolul pe care dorește să-l joace. Aceasta însă în cadrul unei politici comune. Să nu mai vorbim de relațiile atunci pe care putem să le avem în acest context cu Rusia. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Kellam. I'd like to remind what Delmar Brock has stated Aș vrea să vă reamintesc ce a spus uh, domnul Brock. Atâta timp cât statele membre nu ajung la abordare comună, nu o să avem o politică de succes în relația cu Rusia. Situația din Ucraina ne-a făcut să înțelegem că în ochii Kremlinului Uniunea Europeană e un rival strategic, un adversar și o amenințare la adresa oricărui lider autoritar post-sovietic. Prin urmare, intenția strategică a Rusiei a fost aceea de a slăbi și de a diviza Uniunea Europeană, negându-i valorile fundamentale. Din păcate, relațiile UE-Rusia nu se bazează pe valori comune. O rezolvare a crizei din Ucraina presupune o condiție fundamentală din partea Uniunii Europene, aplicarea condiționalităților în relația cu Rusia – nu ajunge să formulăm mesaje ferme. Trebuie să activăm Liza Magnitsky, interzicerea accesului la viz la cei suspectați de represiune, de reprimare sau corupție. Consiliul trebuie să dea curs acestei solicitări noastre. Vă mulțumesc. Mulțumim. Domnul Cucan. Pani predsedajúca, Mulțumesc, doamnă președinte. Jocurile de la, uh, olimpice de la Sochi reprezintă un moment bun eh, de abordare a relațiilor eh, UE-Rusia. Relațiile noastre cu Rusia nu sunt cele mai bune astăzi. Ele reflectă comportamentul Rusiei în propria țară și în afară se ignoră drepturile omului și așa mai departe, iar presiunea exercitată de Moscova asupra vecinilor săi e ceva inacceptabil. Ne reamintește de uh, colonialism pur, așa cum s-a mai spus uh, astăzi. Summitul uh, de săptămâna trecută are niște rezultate care nu ne surprind. Suntem parteneri strategici, dar avem opinii diferite, diferite în legătură cu multe chestiuni fundamentale, printre care drepturile omului și Ucraina. Atenția noastră și răspunsul la ceea ce se întâmplă în uh, Rusia nu ar trebui să fie umbrite de Olimpiada de la Sochi. Acesta este un moment bun ca noi să fim mai precauți și să uh, vorbim cu voce tare despre ceea ce se întâmplă acolo. Vă mulțumesc. Domnul Rubi, care cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, estimate domnule președinte al Consiliului. Cred că a venit momentul să folosim puterile Uniunii Europene și punctele forte și să vorbim unii cu alții. E vorba să negociem, să încercăm să creăm o situație în care câștigă ambele părți. Cred că tocmai cu Rusia aceasta este absolut necesar acum. Am văzut că internațional nu reușim prea multe prin sancțiuni, pentru că, în primul rând, societatea săracă este cea care este atinsă. Așadar, relațiile bune politice și sportive sunt întotdeauna cele mai bune. De aceea sunt de părere că relațiile cu Rusia și cu Iranul sunt extrem de importante pentru noi, Uniunea Europeană, și de aceea sancțiunile nu fac decât să întărească un regim care dorește confruntarea. Iar noi, europenii, trebuie să dăm un exemplu pozitiv și nu să facem, să impunem sancțiuni, ci tocmai retorica să fie în centru. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Care cuvântul acum, doamna Nevedalova. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimați colegi, cred că astăzi nimeni nu se mai îndoiește că avem nevoie de un parteneriat cu Federația Rusă, un parteneriat bazat pe încredere reciprocă. Sigur, nu punem sub semnul întrebării uh, nevoia Rusiei de a respecta condițiile stabilite de comun acord. Însă aici e și o greșeală noastră. Noi suntem aroganți, ne închipuim că avem dreptate tot timpul. Eu am fost la Moscova chiar la o zi după summitul acesta atât de scurt și trebuie să vă spun că fiecare dintre noi percepe într-un mod sau altul situația de acolo și ce s-a întâmplat la summit. Sfârșitul prematur al acestui summit a fost primit de Rusia cu un zâmbet. După războiul rece, iată, vine o eră glaciară în relațiile noastre bilaterale, care se răcesc și se răcesc și se răcesc. Trebuie să facem ceva. Apoi, în ceea ce privește Jocurile Olimpice de la Sochi, acolo ar trebui să fie vorba de sport și nu de politică. Cei de acolo au sacrificat ani și ani de zile pentru a atinge acel nivel de performanță uh, nu le putem spune, nu mergeți acolo din motive politice. Au muncit din greu să-și poată reprezenta țara cu cinste. Vă mulțumesc. Doamna Kronberg. Thank you, Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte. O Europa fără o separare între Rusia și Uniunea Europeană ar fi de dorit, însă acum parteneriatul strategic s-a transformat în, în răbdare strategică. Din moment ce anumite declarații nu funcționează, nu cred că trebuie să uităm de societatea civilă. Știu care este problema cu societatea civilă în Rusia, dar cred că dacă vrem să avem un parteneriat stabil, strategic pe viitor, trebuie să implicăm și pe tineri, trebuie să implicăm cetățenii Rusiei și să încercăm să punem pe picioare cât se poate de multe schimburi între tineri, între studenți, pentru ca să putem să avem un parteneriat solid pe viitor. Iar Uniunea Europeană dispune de instrumente în acest sens. Mulțumesc. Domnul Stevenson are cuvântul acum. Thank you very much, Madam President. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Președintele Putin a apărut azi dimineața la televizor și ținea în brațe un pui de leopard, încercând să se prezintă ca un fel de iubitor de animale. Între timp, pe străzile de la Soci, Mii și mii de uh, câini vagabonzi au fost împușcați în această săptămână. Și el știe acest lucru, iar uh, sângele acestor animale nevinovate va păta zăpada. El nu numai uh, că prezidează abuzurile împotriva drepturilor omului, ci și împotriva drepturilor animalelor. Și dacă vrem mai multă integrare și cooperare, ar trebui să recunoască faptul că prin tratatul de la Lisabona noi prețuim animalele. Mulțumesc foarte mult! Grazie, onorevole Murphy. Domnul Murphy are acum cuvântul. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Indiferent uh, cât de spectaculoasă este ceremonia sau cât de memorabile vor fi evenimentele, Jocurile de Olimpice de la Soci uh, vor fi amintite ca fiind construite pe discriminare, exploatare și homofobie. Comentariile lui Putin, cum că mm, membrii minorităților, uh, minorităților sexuale LGBT se vor simți bine atât timp cât lasă copiii în pace, arată ce, în ce climat de uh, ură se trăiește în Rusia, în care uh, există um, persoane care asaltează um, cu violență um, LGBT și nu sunt niciodată pedepsiți. Uh, lucrătorii migranți nu își primesc salariile, le sunt uh, confiscate pașapoartele și lucrează 12 ore pe zi cu o singură zi liberă pe lună. Uh, multe familii au fost rămutate fără acordul lor pentru a face loc pentru infrastructurile, olimpice. Uh, și uh, imaginea activiștii din întreaga lume trebuie să se asigure că um, se cunosc în întreaga lume actele de sfidare, precum cel din 68. Mulțumesc! Domnul Severin are cuvântul. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Politica UE față de Rusia este oarecum schizofrenă, pentru că Uniunea Europeană își uh, ignoră concursul strategic cu Rusia pentru a evita confruntarea, dar refuză să, recunoaște, să recunoască tradiția politică a Rusiei. UE recunoaște Rusia ca partener strategic de care depinde securitatea europeană, dar constant înrăutățește relațiile cu Rusia, cu Rusia, mă scuzați, um, criticând-o din punct de vedere geopolitic. Avem, Rusia are avantaje geopolitice, dar nu există niciun fel de echilibrare a relațiilor în acest sens. Până la urmă, e importantă uh, și politica Rusiei față de terțele state, iar UE și Rusia ar trebui să-și armonizeze politicile, respectându-și interesele și libertatea vecinilor. Politicile europene trebuie definite în conformitate cu valorile, dar și în conformitate cu interesele strategice și uh, realitățile puterilor în lume. Nu vom avea succes singuri. Vom câștiga doar dacă valorile și puterea materială sunt asociate, dacă uh, facem cu banii ceea ce trebuie. Rusia va înțelege asta și va respecta asta. Mulțumesc! Grazie! Mulțumesc, spune președintele. Acum am încheiat Catch the Eye, procedura Catch the Eye și acum dau cuvântul comisarului Fiule în numele comisiei. Doamnă președinte, vă mulțumesc foarte mult. Mă gândeam cum o să sune dacă aș încerca să operaționalizez ce am auzit. În primul rând, aș vrea să mă refer la două chestiuni importante aduse în discuție de doamnele și domnii deputați. În primul rând, grupul de lucru. Liderii au fost de acord asupra lui în timpul summitului, au fost de acord să creeze acest uh, grup de lucru ca să vadă care sunt efectele unui acord de liber schimb asupra intereselor economice ale Rusiei. Vreau să spun câteva lucruri. În primul rând, nu este vorba să uh, vorbim cu rușii peste capetele partenerilor noștri. Nu e vorba despre asta. Este o discuție în general, nu este o discuție despre o anume asociere cu un anume partener Ce încercăm noi sau intenționăm să discutăm este temerea exprimată de Rusia și pe care o pot rezuma în două exemple. În primul rând, ca rezultat al unui acord de asociere, cum este acordul de liber schimb, produsele europene vor inunda piața țărilor partenere, iar țările partenere care au un asemenea acord de liber schimb cu Rusia și care participă la Uniunea Vamală vor începe să inunde piața Federației Ruse și a Uniunii sale vamale. Al doilea exemplu, la care s-a făcut trimitere de către reprezentanții ruși, este faptul că noi uh, am uh, utiliza piețele acestea ca să exportăm produsele Uniunii Europene uh, în Federația Rusă și în țările care participă la Uniunea Vamală cu Rusia. Am încercat să explicăm lucrurile. De asemenea, vreau să spun foarte clar că ne-am informat partenerii despre rezultatele acestei reuniuni la nivel înalt cu Rusia și vom face acest lucru și despre consultările generale. Cât privește exportul de carne de porc din Uniunea Europeană către Rusia, vreau să spun clar că am uh, făcut, uh, am luat diverse măsuri uh, săptămâna aceasta am discutat cu veterinari E posibil să fi văzut declarația dată de Tony Borg, colegul meu, săptămâna trecută, vineri. Uh, este ironic, uh, dar pesta porcină africană provine nu de pe teritoriul non-EU. Vine din Rusia și a evoluat în Belarus înainte să ajungă în Lituania. Am luat uh, măsuri să localizăm boala în anumite regiuni din Lituania. Este vorba de regionalizare conform regulile uh, Organizației Mondiale a Comerțului Rusia însă a hotărât uh, să interzică exportul nu numai de carne de porc din regiunea respectivă, ci din toată uh, Uniunea Europeană ceea ce este clar o măsură disproporționată, cu consecințe uriașe pentru in, uh, din industria noastră. E vorba de 25% din exporturile de carne de porc. Și dacă nu se găsește o soluție, atunci o să cerem niște consultări la nivelul Organizației Mondiale a Comerțului. Urmează să vedem uh, ce învățăminte va uh, trage, uh, trage Rusia din evenimentele din Ucraina și din părerile exprimate de Uniunea Europeană la această întâlnire la nivel înalt. Hmm, relațiile ar trebui să se bazeze pe respectul deciziile celorlalți, societățile democrate, pe societatea democratică și pe economia deschisă. Rusia are interesul să coopereze cu Uniunea Europeană. Are nevoie de tehnologia noastră, de investițiile noastre și Uniunea Europeană este interesantă să susțină modernizarea Rusiei. Avem interese mari uh, să avem alături de noi o Rusie modernă, plină de succes și democratică. Uh, parteneriatul pentru modernizare cu Rusia și parteneriatul estic pot să contribuie foarte mult la acest lucru. La reuniunea la nivel înalt am discutat viziunea privind această zonă economică de, de la Lisabona la Vladivostok. Ar fi prematur să începem însă negocierile acum, însă, în primul rând, avem nevoie de un nou acord uh, cu Rusia o mai bună conformare la regulile Organizației Mondiale a Comerțului și la reguli, alte reguli internaționale. Și, de asemenea, avem nevoie de o atitudine constructivă. Numai pe această bază, Uniunea Europeană va fi gata să meargă mai departe și să construiască un parteneriat puternic și profund cu Rusia. Ar trebui să fie un parteneriat bazat pe încrederea reciprocă, pe respectul Uh, angajamentelor bilaterale și internaționale. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule comisar. O să încheiem această dezbatere cu intervenția domnului ministru Venizelos în numele Consiliului. Domnule ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, ascultat cu multă atenție contribuțiile importante ale onoraților deputați europeni și aș vrea să subliniez că președinția și eu personal respect toate sensibilitățile naționale, istorice, geografice, dar și uh, ideologice. Ah, no. Da. După discuțiile pe care le-am avut cu uh, comisarul Füle în timpul uh, summitului recent, am uh, fost cu toții de acord că Uniunea Europeană poate a găsi o singură soluție. Nu există o alternativă la construirea unor relații constructive cu Rusia. Nu e vorba de un partener ușor de gestionat, dar este un partener crucial. Trebuie să evităm cu orice preț să creăm noi sfere de influență în Europa. Ar fi uh, o copilărie și nu am învățat nimic de trecut dacă, din trecut dacă ne-am orientat către situații care divizează și mai mult. Trebuie să îmbunătățim relațiile cu Rusia. Rusia. pentru că beneficiile ar fi multiple, nu doar în domeniul investițiilor și comerțului. Și alegerile politice ar fi uh, afectate. Obstacolele în calea relațiilor noastre comerciale trebuie să fie îndepărtate. Comerțul bilateral crește, perspectiva este pozitivă, există posibilitatea investițiilor reciproce și noi ar trebui să profităm de toate aceste posibilități pentru că scopul nostru este să generăm creștere economică și locuri de muncă. Există însă și uh, aspecte politice. Nu putem uh, discuta summitul și uh, parteneriatul UE-Rusia uitând ce am spus în discuțiile anterioare și chiar și astăzi în această sală în legătură cu necesitatea și importanța crucială a cooperării, având în vedere evoluție din Siria, din Iran și pentru că ne dorim să găsim uh, un acord durabil prin care să controlăm uh, programul nuclear al acesteia. Atunci când vorbim despre parteneriatul UE-Rusia, ținem cont și de evoluțiile în relația Rusia-Statele Unite. Și atunci când discutăm uh, relația noastră cu Rusia, ținem cont și de relația dintre Națiunile Unite și Rusia. și între NATO și Rusia. Cum spunea și doamna cu care este valoarea adăugată între uh, în, a dezvoltării relațiilor bune cu Rusia. Personal consider că politica europeană vis-a-vis -vis de Rusia este adesea mai puțin decât suma relațiilor relațiilor bilaterale pe care le au statele membre cu Rusia. Deci este mai puțin și nu mai mult. Noi avem valoare adăugată europeană, avem nevoie de mai mult decât o simplă sumă a părților. Și acest lucru este clar în multe sectoare. Vă dau exemplul sectorului energetic. La Comisia AFET am discutat recent această chestiune în uh, detaliu. Avem instrumente pe care ar trebui să le folosim ar trebui să dezvoltăm mai multe relații comerciale și un acord integrat mai ambițios. Facilitarea vizelor uh, este o problemă pe masă și ar trebui să avem un uh, regim fără vize cât de curând. Ar trebui să facem progrese în legătură cu aceste aspecte în uh, cadrul strategic al relațiilor noastre. Ar trebui să discutăm mai mult la Consiliu și la Parlament acest cadru strategic și despre echilibrul relațiilor și cred că în aceste discuții trebuie să evaluăm situația și eu uh, voi transmite Consiliului această uh, situație atunci când vom discuta la Consiliul relația noastră cu uh, Rusia. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Am primit șase propuneri de rezoluție pentru a încheia această dezbatere. Îl vom închide acum. Votul respectiv va avea loc mâine la orele 12. Următorul punct de pe ordinea de zi, dragi colegi, se referă la declarațiile Consiliului și Comisiei în legătură cu presupusa operațiune de returnare forțată în largul coastelor Greciei,